Stimate colege, stimați colegi, vă rog să luați loc. Am dori să continuăm reuniunea noastră. Der letzte Punkt der heutigen Tag Ultimul punct din programul nostru de astăzi are de-a face cu Casa Istoriei Europene. Întâi vom auzi o prezentare despre contextul, sarcinile, activitățile Casei Istoriei Europene. Apoi, la sfârșit, membrii comisiei noastre vor primi o perspectivă aprofundată. Mai târziu mai multe despre acestea. Comisia pentru Cultură în Legislatura precedentă s-a ocupat de acest proiect până la deschiderea casei în mai 2017 și și după aceea am fost foarte atenți la ce se întâmplă acolo. Au existat de mai multe ori discuții cu membrii și și vizite la fața locului făcute de comisia noastră parlamentară. Le urez bun venit uh, oaspeților noștri de astăzi, doamna Constanță Itzel și domnul Jaume Duc. Vă voi da acum cuvântul pentru 15 minute și dumneavoastră hotărâți cine începe. Mulțumesc! Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor acestei comisii că ne-au invitat astăzi aici. Bineînțeles că este o onoare și este o mare plăcere pentru mine, ca director general pentru comunicare în Parlamentul European, să fiu invitat la reuniunea dumneavoastră de astăzi. Știu cât de prețios este timpul dumneavoastră acum în aceste prime săptămâni de legislatură, prim, prime săptămâni de legislatură, de aceea e un privilegiu pentru mine și echipa mea că ne aflăm aici pentru a vă prezenta Casa Istoriei Europene. Sunt însoțit astăzi de directorul Cyril Stokely. Cum spuneați în prezentarea dumneavoastră, avem și directorul și șeful de unitate responsabil, doamna Constanțe Itzel, și mai avem și alți, alți membri ai echipei de management munca dumneavoastră, domnule președinte, membri ai comisiei, misiunile, sarcinile direcției noastre pentru comunicare coincid în multe dintre aspecte. Cel mai important e că cu toții suntem pasionați de educație, de cultură și nu în termeni abstracți, ci în activități concrete în societățile noastre, prin programe culturale și educaționale, de exemplu Erasmus și programul Anul Patrimoniului European. Sunt doar două dintre exemple. Așa reușim noi să ne apropiem de cetățeni. Probabil știți deja că sub Direcția Generală pentru Comunicare, noi în ultimul an am început să avem o serie de facilități pentru vizitatori aici la Bruxelles și în alte orașe și în Strasburg locuri unde se vede munca pe care o faceți dumneavoastră în circumscripții, în statele de unde veniți. Aici avem locuri în care cetățenii pot să învețe, să învețe despre Europa și pot să înțeleagă care e rolul Europei în viețile noastre. Casa Istoriei Europene este noul venit, este colegul nou de la școală în ceea ce privește clădirile pe care le avem aici pentru vizitatori la Bruxelles. S-a deschis pentru public în 2017 muzeul este acum complet, face parte dintre clădirile pentru vizitori din Parlament, împreună cu hemiciclul, cu schema pentru vizitatori, cu Parlamentarium, care e centrul pentru vizitatori din Parlamentul European și de asemenea este un loc de văzut și în turismul belgian apare acum pe locul 10 în locurile de vizitat în Bruxelles pe site-ul TripAdvisor. De unde acest succes? După părerea mea, E clar de ce. E un muzeu care a fost făcut nu de administrația Parlamentului, de personalul Parlamentului, ci de muzeografi și istorici, profesioniști. Vizitatorii pot să meargă într-o vizită importantă, plină de conținut, pot să viziteze să facă vizita în cele 24 de limburi oficiale ale Uniunii Europene, așa că pot să vadă toate exponatele în propria limbă, în viteza în care își doresc să facă această vizită. Cu toții trebuie să gândească cu spirit critic la istoria acestui continent și evoluția integrării europene, de la părinții fondatori până la Brexit, de la revoluțiile din trecut până la protestele de astăzi. Recent am instalat și un spectacol în muzeu care are ca subiect protestele pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă, vedeați, vă, vă, puteți da seama că e o muncă în desfășurare, această Casa a Istoriei Europene, întocmai ca istoria ca Uniunea Europeană, avem activități și programe astfel încât să stabilim un loc de dezbateri, de schimburi de opinii aici la Bruxelles, dar și online. În acești doi ani am reușit să avem un program important de învățare și pentru vizite școlare deja. Am avut aceste obiective ambițioase. Casa și DG-ul meu pentru comunicare vor să sprijine munca făcută de reprezentanții aleși în mod democratic de popoarele europene în vom continua cu aceste angajamente pentru progres cultural și educațional. Și acum îi dau cuvântul doamnei Constanțe Ițăl, pentru a vă face prezentarea sa, dar înainte ne vom uita la un scurt material video în care vă prezentăm Casa Istoriei Europene, astfel încât să puteți să vedeți ce facem noi și ce ne-am dorit să facem pe viitor. La sfârșitul prezentărilor vă vom răspunde cu mare plăcere la orice fel de întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Here is the seat of empires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 shaped by traditions, sustained by, by people. Here is our story. Yes, dear members of the uh, Stimați membri ai Comisiei pentru Cultură și Educație, ne-am gândit să vă arătăm acest filmuleț pentru cei care nu au vizitat până acum Casa Istoriei Europene. Vă mulțumesc în numele echipei mele pentru invitație. De când am început munca la Casa Istoriei Europene, din anul 2008, am venit în această comisie parlamentară măcar o dată pe an, astfel încât să știți ce se întâmplă cu acest muzeu. Casa Istoriei Europene e primul muzeu care arată istoria dintr-o perspectivă transnațională. Apar, a, sunt completate toate muzeele naționale, locale și regionale. S-a deschis de 2 ani și acum câteva zile am ajuns la numărul de 400.000 de vizitatori. Succesul e mare printre vizitatori. Cifrele cresc, și se pare că toată lumea este foarte mulțumită de acest muzeu. În acest an am primit un premiu special de, pentru Muzeul European al anului. Juriul spunea că această casă a istoriei europene atrage atenția asupra importanței valorilor democratice, drepturilor umane și diversității. E un nou centru pentru analiză critică a istoriei europene și e un for pentru a explora chestiuni sociale și politice actuale. Muzeul este un partener important pentru profesori de istorie, pentru mediul academic, pentru că există aici oameni cu mare experiență și muzeografi. muzeografi. Există un comitet academic care se ocupă de toate acestea și un consiliu de administrație în care președintele dumneavoastră și încă un membru sunt membri din oficiu. Cei care nu cunosc muzeul vor avea ocazia să viziteze muzeul în această după-amiază. Eu vă voi spune acea, despre acea parte a muzeului pe care nu o vedeți când mergeți să vizitați acolo muzeul, așa că vă voi spune câte ceva despre activitățile pe care le avem legate de colectare, evenimente și uh, învățare. Colectare, cum ați văzut în materialul video, Exponatele noastre sunt uh, obiecte istorice, alte exponate și documente care nu sunt colectate de muzeele naționale și regionale. De exemplu, cele care au de-a face cu istoria Uniunii Europene și ceea ce exista înainte de Uniune. Niciun alt muzeu din Europa nu se axează pe această parte a istoriei, așa că această casă a istoriei europene vrea să păstreze această moștenire programul de evenimente. Pe lângă expoziția permanentă și cele temporare, mai avem și un program de evenimente culturale. Participăm la evenimente importante, zilele patrimoniului nocturn, noaptea alba muzeelor, avem și evenimente cum ar fi dezbaterea istoriei. Aici sunt, se reunesc uh, istorici din întreaga Europa și chiar de mai departe pentru a discuta despre diferite subiecte. De exemplu, în acest an am avut un eveniment legat de anul 1989. Evenimentele noastre sunt de multe ori conectate cu conținutul expozițiilor temporare. Avem acum o serie de filmulețe care sunt prezentate, sala e întotdeauna plină, are de-a face cu expoziția Restless Youth și pe timpul Nopții Albe a Muzeelor vom avea și o paradă de modă. Programele de învățare. Aceste programe sunt făcute pentru diferite grupuri țintă, școli, familii, adulți, vizitatori cu nevoi speciale. De exemplu, avem vizite ghizate, ghidate, zile pentru familie, ateliere pentru școlari și alte activități. Aceste programe sunt în limba franceză, germană, olandeză sau engleză și există și variante pentru internet. Pentru că dumneavoastră vă ocupați de educație, poate că ar trebui să știți că ne ocupăm și de formarea profesorilor cu privire la conținutul expozițiilor noastre. Avem resurse online, activități pentru școlari care pot să fie descărcate de pe pagina noastră de internet în 24 de limbi europene. Și acum ne gândim cum putem să diseminăm aceste informații legate de resursele de învățare, astfel încât să contribuim contribuim la consolidarea dimensiunii europene în predarea istoriei. Apoi, activitățile de comunicare. Muzeul e sigurul din lume care are o pagină de internet în 24 de limbi și ave, suntem prezenți și pe platformele sociale. Publicăm cărți despre istorie, cataloage, ghiduri legate de expozițiile noastre, din care veți primi și dumneavoastră niște exemplare. Avem și o carte despre cum am ajuns să fondăm acest muzeu, o puteți uh, Comanda e o carte foarte mare. S-a ocupat o echipă internațională de istorici de acest muzeu în 24 de limbi europene, un lucru fără precedent. Ați putea de asemenea să știți că avem și un serviciu special, un serviciu VIP care vă stă la dispoziție pentru grupurile la nivel înalt și am dorit să Vă invităm să vă trimiteți vizitatorii la Casa Istoriei Europene. E singurul muzeu unde vizitatorii pot să învețe despre est, sud, nord, vest în Europa. Oamenii pot să învețe acolo din experiențele altor state. Pentru a încheia câteva observații legate de starea actuală. Acum, la doi ani după deschidere, echipa de la muzeu a, are mai multe politici care să ducă la o evoluție activităților din muzeu. Avem o programare deja pentru următorii trei ani legate de expoziții și tot și facem testare și evaluare pentru programele noastre, astfel încât să ajungem la grupuri ținte tot ținte tot mai diverse. Încercăm să vedem cine ne vizitează, cine nu și încercăm să fim mai flexibili, să atragem mai mulți vizitatori. Studiile de vizitatori ne-au arătat că avem foarte mulți vizitatori din vestul și sudul Europei. Vedem acum cum putem să părăsim zidurile muzeului. Avem și produse și proiecte digitale și o colecție online. Toate acestea sunt în curs de desfășurare. Evaluăm și ce funcționează și ce nu, astfel încât să îmbunătățim situația. Sper că vă veți face timp să ne vizitați, fie în această după-amiază sau altcândva și aștept cu nerăbdare să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Vă mulțumim, doamnă Itzel. Vă mulțumim, domnule Duh, pentru prezentări. Acum voi întreba dacă coordonatorii doresc să intervină. Atunci vă rog să-mi semnalizați acest fapt. Doamna Camer Evert, Petra. Pe scurt, în primul rând vă mulțumesc foarte mult că vă aflați astăzi aici și că ne-ați invitat pe toți să vizităm Casa Istoriei Europene. Pe scurt, astfel încât să poată și colegii noi să pună întrebări. În primul rând vreau să spun mulțumesc. Între timp, am invitat multe grupuri de vizitatori la Casa Istoriei Europene, mulți au participat și trebuie să vă spun că toți au fost încântați de cele văzute acolo. La început nu îmi puteam închipui că poate să fie o asemenea reușită istoria europeană într-un loc atât de mic, pentru că nu e un loc mare și să fie expusă istoria europeană într-un loc atât de mic, iată, a fost un succes și e un lucru pe care l-am văzut și am văzut câte lucruri s-au îmbunătățit în acești doi ani, așa că că mulțumesc și mult succes în continuare și eu în continuare voi merge cu vizitatorii mei aici în Casa Istoriei Europene. Mulțumesc! Frau Zoidova. Doamna Șoidrova. Euh, merci beaucoup, madame la... Mulțumesc, doamnă director, domnule director. Uh, am venit de câteva ori uh, la muzeu și am apreciat munca dumneavoastră. La începutul anului trecut uh, am organizat o prezentare de film cu ocazia unor evenimente foarte importante pentru noi. Ne-am dat seama că elevii și uh, profesorii lor uh, apreciază genul acesta de expoziții. Oare aveți statistici legate de studenți uh, sau de elevi, de diferiții dumneavoastră vizitatori? Pentru că pe mine mă interesează genul acesta de, de date, câți oameni au, au vizitat muzeul. Acum câțiva ani existau anumite îngrijorări că n-ar fi existat uh, echilibru, un echilibru perfect între diversele părți ale muzeului și că poate anumite personaje istorice nu și-ar regăsi locul în a, această aranjare a muzeului. Oare s-au schimbat lucrurile? Pentru că sunt de acord până la urmă că genul acesta de expoziții uh, pot să fie modificate, au viața lor. Însă, în orice caz, vă mulțumesc pentru că vă apreciez munca și sper că noi, colegi, vor vizita și vor descoperi muzeul. Doamna Mebarde. First of all, thank you very much for all work you do. Mai întâi vă mulțumim pentru munca dumneavoastră. Eu am vizitat deja Casa Istoriei Europene. Eu, la rândul meu, uh, la origini, uh, sunt uh, istoric. Am început să studiez istoria la câteva luni după ce țara noastră și-a recâștigat independența. Timp de 50 de ani ar trebui să se știe o parte a Europei, o parte dintre cercetătorii săi n-au avut acces la surse istorice și trebuie să recunosc și că încă istoria europeană este destul de mult redactată din uh, perspectiva uh, Europei de vest. Din păcate, datorită istoriei practic din secolul al XX-lea. Eu însă m-aș referi la păstrarea unui echilibru geopolitic atunci când prezentați istoria europeană. Cum gestionați această nevoie de echilibru. Aveți și o politică de uh, cercetare pentru a acoperi lipsurile cauzate de ceea ce s-a întâmplat în uh, secolul al XX-lea, de practic uh, cauzate de uh, ideologia uh, sovietică care și-a pus amprenta asupra istoriei uh, europene. Nun, Frau Faron. Vă mulțumim, doamna Farum. doamnă la directrice, merci, monsieur le directeur. Mulțumesc, doamnă director, mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare, mulțumesc pentru vizita care va uh, urma. Am o întrebare legată de educația în domeniul istoriei, pentru că mă gândesc ceea ce vom vedea noi uh, până la urmă ține de o anumită calitate a cercetării uh, științifice. Până la urmă, studierea istoriei europene este o problematică uh, de care trebuie să ne ocupăm în activitatea noastră și pe viitor. Prin prezentarea noastră am aflat așadar că aveți materiale pedagogice semnificative care sunt uh, de găsit pe site-ul dumneavoastră. Aș dori să știu cum anume ați promovat aceste materiale. Oare profesorii din statele membre uh, sunt la curent de știu că există aceste materiale? Noi nu știam de asta, de aceea mă întrebam dacă lucrați cu ministerele educației din statele membre, cum anume promovați aceste materiale? E un fapt care mi se pare important. Mulțumesc. Acum facem o scurtă pauză cu întrebările pentru ca invitații noștri să ne poată răspunde. Euh, ähm, Vă mulțumesc, doamnă Camerevert, pentru cuvintele de sprijin. Pentru a răspunde mai întâi, doamne Șodrova, am statistici. Uh, am la îndemână statisticile legate de raportul uh, dintre grupuri și vizitatorii individuali. Am constatat uh, cu mare surpriză că uh, Uh, în anul 2018, dacă bine mi-aduc aminte, am avut 50% vizitatori uh, sub 30 de ani. Deci un public foarte tânăr. Prin urmare, vom dezvolta o, o politică care să vizeze uh, tocmai încercarea noastră de a câștiga și public mai în vârstă. În ceea ce privește statisticile, vi le pot transmite dacă sunteți interesat uh, de detalii, de exemplu repartiția pe uh, naționalități, limba aleasă pe tablete de către utilizator și așa mai departe. N-aș vrea să intru chiar acum în toate aceste detalii. Oricum, suntem și noi pe cale să evaluăm toate aceste date. Apoi, în ceea ce privește îngrijorările legate de echilibru, e bine, cred că Uh, acesta a fost o provocare care a stat la baza concepției uh, pentru um, expoziția permanentă. Am găsit un compromis care ni se părea mai mult sau mai puțin uh, suportabil ne-am bazat pe literatura de specialitate, iar acum suntem pe cale de a analiza toate comentariile care adesea sunt contradictorii. Există o listă foarte lungă a elementelor care lipsesc, după părerea istoricilor sau a uh, jurnaliștilor. Ne-ar trebui mult mai mult spațiu la dispoziție uh, pentru a acoperi măcar parțial toate aceste solicitări. Dar până la urmă se pune și problema acestui echilibru între est și vest, an, între nord și sud, în ceea ce privește continentul uh, european. Uh, și pot să spun că acolo unde am descoperit descoperit că există erori de judecată din partea noastră, am făcut schimbări. Vom face o revizie mai amplă după câțiva ani de funcționare a expoziției permanente, pentru că comentariile sunt atât de contradictorii adesea încât ar fi foarte complicat să ne îndreptăm într-o direcție sau uh, alta. Prin urmare, ne aflăm și noi într-o fază de evaluare. Acestea fiind spuse, am răspuns uh, la întrebările legate de echilibru. Acum, întrebarea dumneavoastră legată de uh, cercetare. E o întrebare dragă nouă, pentru că ne bagăzăm uh, tot timpul expozițiile pe cercetările geografice. Primul concept, care a fost adoptat în 2008 de Biroul Parlamentului, sublinia clar că noi, ca și muzeu cu resurse umane limitate, nu putem noi înșine să facem cercetări. Putem doar să încurajăm un schimb Uh, între cercetătorii din diverse părți uh, ale uh, Europei. Asta facem atunci când avem de organizat seria dezbaterilor legate de istorie. De asemenea, sunt și surse care ne-au ajuns la îndemână pentru dezvoltarea acestei expoziții, dar, din păcate, noi nu putem să, să facem singuri toată această cercetare. Echipa noastră se ocupă doar de organizarea și întreținerea expoziției permanente permanente. Dacă există lipsuri în ceea ce privește cercetarea, toate acestea pot fi subliniate uh, în cadrul uneia dintre dezbaterii pe, dezbaterile pe care le organizăm cu, cu uh, uh istoricii, pentru a se aduce la lumină toată această problemă. Apoi, uh, uh, predarea istoriei e o chestiune care ne este foarte dragă. Noi chiar ne-am dorit să putem uh, participa la predarea istoriei la nivel transnațional. Uh, Uh, la predarea istoriei uh, europene pe lângă cea națională. Încercăm să facem asta prin intermediul vizitatorilor și prin intermediul echipei noastre. Până la urmă știm că istoria este cumva mai degrabă națională sau regională, de depinde totul de fiecare țară în parte, însă e o muncă mare să încerci să înțelegi și perspectiva uh, celorlalți aici. Încercăm să dezvoltăm așadar aceste resurse online care pot să fie folosite uh, în afara uh, muzeului, însă mai trebuie să lucrăm la partea de diseminare. Noi lucrăm cu rețele precum Euroclio, o rețea a profesorilor de istorie. Încercăm să avem astfel de parteneri, așadar, care pot să distribuie informațiile mai departe. Chiar și în cadrul Parlamentului există o rețea de școli ambasadoare, însă pe această cale încă mai avem uh, de uh, construit. Facem și prin intermediul, uh, facem, putem face toate acestea și prin intermediul ministerelor care se ocupă de educație în statele membre. Suntem interesați de astfel de idee domnul director. Aș dori să completez doar uh, un aspect, pe lângă ceea ce a spus uh, doamna Ițe. Uh, și anume educația cu privire la istoria europeană. Este ceva ce merge dincolo de uh, activitățile noastre. Casa Istoriei Europene poate să ajute în acest domeniu, mai ales pentru că există posibilitatea de a dezvolta și instrumente pedagogice online, dar și pentru că ne pune în contact uh, cu uh, rețelele de conferințe, cu toate locurile unde se poate discuta uh, istoria europeană. Deci uh, noi putem veni uh, cu această latură europeană uh, când uh, vorbim despre modul în care se prezintă istoria națională sau istoria națiunilor în general. Da, s-a menționat și proiectul școlilor ambasador un proiect al Parlamentului uh, European. Um, este un proiect important pentru că ne permite să păstrăm uh, legătura tocmai cu, cu profesorii uh, cam peste tot în Europa. În fiecare an adăugăm școli la acest proiect um, și asta ne permite ca prin intermediul uh, profesor să ajungem la elevi, iar prin elevi la familiile lor uh, și până la urmă noi asta ne, ne dorim, să adăugăm niște elemente care țin de istoria europeană sau transeuropeană uh, la ceea ce deja se studiază de către elevi în școlile europene. Știm că lucrurile trebuie făcute așa cum trebuie și, prin urmare, trebuie să trecem prin intermediul actorilor național sau regional, care pot să determine la un anumit moment care uh, e momentul la care trebuie predate toate aceste informații în școli. Nu e ușor să facem toate acestea pentru că uneori uh, trebuie să intervenim mai degrabă la nivelul politic al discuțiilor, nu la nivelul administrativ, uh, cel al funcționarilor. Și acum o mică reflexie asupra echilibrului. Este foarte mult echilibru în acest uh, muzeu, echilibru geografic, ideologic și un echilibru în prezentarea lucrurilor. E adevărat că au existat anumite disfuncții în ceea ce privește prezentarea istoriei europene din perspectiva istoriei occidentale. Niciodată nu există unanimitate, dar cred eu am găsit cel mai bun echilibru posibil, chiar dacă uh, e adevărat trebuie să fim atenți la această renoire treptată și uh, renoire constantă, mă scuzați, a acestor uh, materiale e clar că trebuie asigurat acest uh, echilibru. Și pot să vă spun o anecdotă. Eu sunt uh, spaniol. La un anumit moment uh, am însoțit și grupuri de vizitatori din Spania, chiar și eurodeputați spanioli și mi se părea că am întâlnit uh, tineri care spuneau că vis-a-vis -vis de Spania uh, existau lucruri uh, legate de trecutul negru, de dictatura franchistă și așa mai departe, care nu prezintă Spania Uh, într-o lumină prea bună. Pe de altă parte, a doua zi mi se spunea de către alți vizitatori că uh, poate trebuia uh, pus accentul pe suferința poporului spaniol în acea perioadă de dictatură. Deci sunt oameni din medii diverse cu contribuții diverse în ceea ce privește structura muzeului. Uh, ich bitte Sie... Continuăm. Vă rog să vă încadrați într-un minut. Doamnă Anders, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste prezentări interesante. Îmi pare rău că nu pot să vin în această după-amiază să văd um, expoziția, însă filmulețul m-a făcut să-mi doresc să văd mai mult. Cu siguranță voi merge acolo. Mie mi s-a părut că cade accentul pe o istorie interactivă. E un lucru care mă interesează. Pentru tineri, câteodată e greu cu istoria, nu prea îi interesează, așa că v-aș întreba pe dumneavoastră ce ne-ați putea spune despre acest format digital. Este cel care e pe placul tinerilor și sperăm că astfel va putea fi trezit interesul lor pentru istorie. Acum urmează doamna Bunting. Hello, once again, I'll my colleague. Încă o dată, ca și colegii, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentări. Eu una de-abia aștept vizită din această după amiază. Pentru cei dintre noi care suntem noi, ați putea spune câte ceva în legătură cu cooperarea pe care o aveți cu parlamentarii, pentru că am intrat pe uh, satul dumneavoastră în timp ce dumneavoastră vorbeați și am văzut uh, uh că acolo aveți niște expoziții uh, care credeam eu uh, uh, existau și în parlamentarium și aș vrea să știu cum anume vă conectați activitatea cu cea a parlamentariumului. Acolo, la parlamentarium, există și ceea ce uh, și aspecte care țin de o anumită un fenomen, cel al protestelor. Organizați ceva similar și la Casa de uh, Istorie Europeană? Pris de Vesa președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim doamnei, domnului Duc, pentru prezență și pentru prezentările făcute. Aveți sprijinul meu pentru proiect de ceva vreme îl cunosc, de altfel am avut ocazia să vizitez acest muzeu și cred că este un element esențial în bazele unei cetățenii europene, în educația pentru cetățenia europeană. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți cu privire la faptul că decizia a fost ca istoria să înceapă cu Revoluția franceză. Bun, e în regulă, dar Totuși, Europa a fost construită în evul mediu, spunea un faimos istoric, deci puteam începe acolo. Ar fi ajutat mai bine să înțelegem lucrurile. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, evident, În muzeu este prezentată istoria Europei și acest lucru este important dacă vrem să transmitem ideea că este o istorie europeană și nu doar un set de colecții naționale. Dar poate că lipsește istoria integrării europene sau istoria ideii europene. E adevărat că avem uh, integrarea europeană, după cel de-al doilea război mondial, dar istoria Europei este mult, de, deține de mult mai de mult timp decât 1945. Aristide Brian și Victor Hugo și așa mai departe. Dacă, și conferința pentru pace. E, pos, aveți posibilitatea în proiect să consolidați și această dimensiune? Mulțumesc! Wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung. Acum Vă rog să ne răspundeți la întrebări, vă rog și dumneavoastră să fiți atenți la timp. Mulțumesc. Uh, so the question about uh, young Întrebarea uh, legată de tineri, cum spuneam, ei sunt bine reprezentați uh, printre vizitatorii noștri. Uh, am făcut uh, niște studii legate de tabletă, pentru că este un dispozitiv destul de neobișnuit uh, de utilizat uh, și ne-am dat seama că uh, Uh, vârsta nu afectează modul în care sunt folosite aceste tablete. Facem acum un studiu de mai lungă durată în legătură cu impactul acestui muzeu, muzeu cu ce pleacă oamenii acasă odată ce părăsesc acest muzeu. Deci ne interesează cum percep oamenii muzeu în funcție de vârsta lor, pentru că uh, firește datele vor fi anonime, dar ne vor permite să uh, Ehm, aflăm mult mai multe despre aceste aspecte. Dar muzeul cum este foarte, foarte uh, atrăgător pentru tineri. În ceea ce privește cooperarea cu parlamentariumul, el s-a deschis uh, cu câțiva ani înaintea noastră, în 2011, Există un scurt canal de istorie pe care îl are parlamentariumul, dar noi intrăm mult mai în detaliu. Ehm, Parlamentariul, practic, se axează pe activitatea Parlamentului European și a instituțiilor europene în ansamblul lor, câte vreme noi suntem un muzeu de istorie care analizăm ce s-a întâmplat peste tot ehm, ehm, pe continent. Nu interesează doar Uniunea Europeană, ci și structurile existente înaintea Uniunii Europene. Deci lucrurile sunt uh, puțin, uh, puțin diferite. Însă, firește, um, adesea uh, instrumentele noastre vizează tinerii, de exemplu materialele online și um, um, partea de interactivitate a muzeului, pentru că știm că oamenii vin cu așteptări și motivații diferite în acest muzeu. Apoi, în ceea ce privește ideea de a ne axa pe istoria din secolul XIX și al XX-lea, inițial, uh, muzeul acesta trebuia să fie un muzeu de istorie contemporană. Practic, uh, încercam să explicăm contextul uh, integrării europene din secolul al XX-lea Însă am extins uh, totul uh, până la uh, secolul XIX, pentru că ne-am dat seama că anumite concepte precum naționalismul sau revoluțiile sau colonialismul sunt concepte important de explicat pentru a înțelege lucrurile. E adevărat că am fi putut să mergem încă și mai departe în timp. E o frustrare a tuturor curatorilor noștri că sunt atât de multe lucruri interesante pe care nu le putem arăta. De aceea avem expoziții temporare. Puteți vedea în această după-amiază că există un fel de fir roșu care traversează toată uh, expoziția, însă spațiul este limitat ce a trebuit să facem uh, alegerea. A fost un echilibru destul de greu de găsit între uh, istoria Uniunii Europene, cea a predecesorilor și istoria întregului continent de dinainte. Am, ne-am gândit să avem și expoziții temporare în legătură cu acest subiect, că acestea ne-ar fi permis să mergem încă puțin mai departe. Ideea europeană este prezentă de dinainte de cel de-al doilea război mondial. A existat o, o mișcare paneuropeană care este reprezentată în muzeul nostru și apoi uh, și uh, acea idee a rezistenței uh, chestiuni care se regăsesc în diverse puncte uh, în uh, uh, expoziția noastră permanentă. Continuăm. Domnule Demov, aveți cuvântul. Благодаря, господин Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, invitațiilor noștri. Eu sunt pre, printre, eu sunt printre eurodeputații care încă n-au vizitat muzeul. O voi face cu mare plăcere astăzi. Nu cunosc uh, practicile în cadrul uh, Casei de Istorie Europeană, prin urmare adresez o întrebare. Organizați și expoziții temporare sau tematice legate de datele la care figuri istorice importante uh, au întreprins anumite lucruri în istoria europeană, dacă există o astfel de practică în cadrul expozițiilor, oare vizitatorii ar avea ocazia să uh, înțeleagă mai multe despre aceste date și despre aceste personalități importante pentru istoria europeană? Mulțumesc! Niklas? Niklas? Thank you very much for coming and Mulțumesc pentru prezență și pentru că ne-ați prezentat Casa Istoriei Europene. Eu aș vrea să ne referim un pic la istoria acestei idei, pentru că înțeleg că s-a început de la uh, a discuta de în ce punct să înceapă expoziția și aș vrea să susțin ideea că da, ar fi trebuit să începem de undeva de mai din urmă, să punem cât mai multă istorie am înțeles că oamenii sunt încântați de expoziție și eu vreau să mă duc și să văd partea cu Charlemagne, Carol cel Mare, care este o mare figură pentru Europa. O altă idee ar fi cum s-a ales această locație foarte bună de altfel, da. Întrebarea este de unde se merge de aici. E bine să ai o casă a istoriei europene, dar de ce doar una ar fi întrebarea? Și de ce doar în Bruxelles? Totul este deja în Bruxelles. Dacă vii într-o călătorie în Bruxelles ca student, e minunat, pentru că poți să vizitezi totul, deși prea mult timp nu ai de obicei. Dar întrebarea ar fi, e posibil să avem mai multe astfel de case în mai multe locuri sau dacă nu, expoziția să fie una itinerantă prin Europa? Herr Slavakov, Sie haben das Wort. Domnule Slavakov. Jaime, uh, тъй като съм от Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu o să mă exprim în termen neapărat uh, corect din punct de vedere politic. Și aș vrea să știu de ce nu există un echilibru între statele europene. Înțeleg că există țări care au adus mai mult istorie europene decât altele, însă Europa creștină s-a născut cam în anii 800. Deci cam o mie de ani lipsesc din această casă a istoriei europene. Statul bulgar a fost creat acum 1300 de ani. Am încercat timp de ani și ani să reunim Europa. Bulgaria exista când Franța, Anglia, Germania nu erau încă națiuni bine formate. Nu văd de ce statele mici uh, sunt lăsate deoparte. Cred că vorbim despre o uniune a statelor egale, prin urmare echilibrul trebuie readus. It's only just finished. Is it on? Poate că e o premieră, însă eu reprezint partidul Brexit și vreau să felicit Parlamentul European. Deci asta este un moment istoric. Pentru că decizia de a avea un set obiectiv de profesioniști Uh, de istorici care să ia hotărârea cu privire la conținutul muzeului este un motiv de laudă. Sunt fana acestui muzeu, am fost acolo, îl ador, îmi plac și tabletele și mie mi-ar fi plăcut, cum s-a spus aici, să înceapă dintr-un alt moment în timp. Dar asta avem. Eu vreau să vă felicit dacă aveți acele linii roșii ale integrării europene, ele sunt prezentate așa de subtil că nici măcar nu au forma propagandei. Și vă încurajez să rezistați apelurilor uh, să transformați acest muzeu într-un apel la integrare, pentru că asta devine, asta face ca totul să se transforme nu într-un muzeu academic, ci într-o propagandă, în fotbal politic. Și asta n-ați făcut și cred că uh, succesul este dat de faptul că istoria Europei moderne e istoria statelor națiune și ideea europeană, ceea ce nu înseamnă Uniunea Europeană. Însă, Vă rog încă o dată să nu o luați pe calea propagandei explicite, pentru că ar fi un dezastru cu așa un muzeu minunat. Wir werden jetzt noch äh, ein, äh, einen Redner aufnehmen. Für Vom mai avea un vorbitor de pe listă, domnule Der. Dimenții. Mulțumesc, vreau să felicit uh, celor care au organizat acest muzeu. Pe scurt, poate că ar trebui să menționăm marile civilizații care au stat la baza Europei. Grecia, Macedonia. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, pentru că eu cred că Europa s-a născut odată cu Carol cel Mare și să nu reamintești acest lucru, să E posibil dacă, ă, din momentul în care am arăt, a început să prezentăm istoria, găsim o modalitate de a integra aceste idei, pentru că ar fi o plus valoare importantă pentru acest muzeu, pentru care, evident, vă felicit. Ich habe auch noch eine Anregung. Am și eu o observație și și o felicitare. E o casă minunată și e foarte importantă pentru viitoarea generație. Ce mi s-a mai spus mie? De exemplu, un subiect care nu e tratat suficient e istoria marilor minorități europene, romii din Europa. Întrebarea mea ar fi următoarea. Vă propuneți să tratați și acest subiect? Pentru că eu cred că această casă a istoriei europene e o casă care se află în continuare în creștere, în evoluție și că e o casă care trebuie să devină mai mare. De aceea și întrebarea mea Noi, în Europa, putem să constatăm acum o asemenea creștere a populismului și de aceea e important să vorbim de heter- heter- heterogenitatea Europei și cetățenilor de aici. Cred că această diversitate trebuie să fie ea cea, cea care trebuie să fie făcută mai vizibilă. Planificați ceva în acest sens? So to start from the top. Um... Ca să încep cu începutul, expozițiile temporare legate de date și figuri istorice. Uh, în această după-amiază veți constata că lucrăm cu companii care se specializează în expoziții pentru aceste expoziții temporare. Avem nevoie de 2 ani și jumătate să le pregătim, așa că alegem niște subiecte mai vaste, nu le putem limita la o dată sau un personaj. Însă avem mai multe evenimente. Anul acesta legate de 1989, evenimente legate de Ian Palac, de exemplu, care a fost menționat. Deci, încercăm și aceste metode și unele se regăsesc în expozițiile noastre permanente și temporare. Dar avem expoziții enorme și ar fi imposibil să ne axăm doar pe o personalitate, pentru că ar fi dificil de ales. În ceea ce privește uh, începerea prezentării istoriei la o dată anterioară, sigur că nouă ne-ar fi plăcut să mergem și mai înainte în istorie, dar uh, expoziția aceasta a fost creată pentru um, vizitator cu un interval de atenție de 90 de minute. Câtă istorie poți uh, consuma 90 de minute? E un, o întrebare la care am încercat să găsim răspuns. Spațiul e limitat și am făcut această alegere. De asta nu, nu înseamnă că nu putem avea expoziții temporare pentru a reflecta întreaga perioadă de timp, care e una foarte lungă. Nu cred că țările mici au fost uh, neglijate sau sunt absente. Cel puțin eu nu așa văd lucrurile. Din Bulgaria sunt multe obiecte în expoziție uh, și în plus putem schimba obiectele expuse. Dacă există senzația că o țară e suprareprezentată prin rotirea obiectelor, putem arăta uh, să spunem, revoluții din alte țări. Deci putem să mai variem uh, exponatele. Lucrăm să la realizarea acestui echilibru în interiorul expoziției. Independența academică menționată aici e parte a eticii echipei muzeului, deci uh, faptul că nu facem propaganda se datorează eticii noastre profesionale Mm, asta este metoda de lucru pe care o noi am ales-o și Parlamentul ne-a susținut uh, de-a lungul elaborării acestui proiect, biroul Parlamentului la fel și ne bucurăm că putem uh, lucra cu respectarea standardelor noastre profesionale. Marile civilizații. O întrebare la care deja m-am referit. Poate că Dacă există voință politică în acest sens, se poate găsi un alt, uh, o altă locație pentru această idee. Dar da, vrem să avem uh, expoziții itinerante care să se deplaseze în întreaga Europa, însă asta ține de resurse și de echipa noastră de curatori care să rămână în uh, Bruxelles, să meargă în restul Europei, pentru că e o echipă mică. În ceea ce privește Sinti și Romii, Holocaustul, un jumătate de milion de victime. Acest lucru e menționat în expoziție. Organizăm și evenimente externe. Am vorbit despre prețul Europei pentru drepturile pentru Sinti și Romi. Am stabilit noi contacte în comunitate și asta ne va ajuta să vedem dacă vrem să schimbăm expozițiile permanente și să extindem spațiul acordat acestor minorități și altor minorități. Sper că n-am uitat nimic. Dacă da, am reamintit dumneavoastră. Mm, una pregunta care a quedat pendiente. O întrebare n-a rămas, nu și-a primit răspunsul și anume posibilitatea ca această casă să nu își aibă prezența doar în Bruxelles, ci și în alte țări și în alte orașe. Sigur că asta ne-ar plăcea foarte mult, posibilitatea să repetăm acest proiect și în alte locații. Din punct de vedere logistic și bugetar, însă este imposibil, cel puțin în momentul de față. Dar asta nu înseamnă că pe viitor uh, nu putem face lucruri care să compenseze un pic faptul că această casă se află doar în Bruxelles. În primul rând, cum ne-a spus doamna director, acordăm o mare importanță posibilitatea vizitelor online. Deci, se pot folosi tehnicile de comunicare pentru a avea cel puțin posibilitatea de a cunoaște o parte a exponatelor și a expozițiilor, posibilitatea pe care o studiem în momentul de față să organizăm expoziții care să poată să aibă loc în diferite țări, dar întotdeauna cu sigilul de calitate al acestei case. Uh, în următorii ani vom colabora cu birourile Parlamentului European din capitalele statele membre în acest sens. Și, de asemenea, vom încerca, după cum știți și dumneavoastră, Însă nu este casa, ci este o altă platformă, Europa Experience, deci vom încerca posibilitatea de a face um, uh, niște copii uh, în miniatură ale parlamentariului în Slovenia, în Danemarca, în Estonia, în Berlin, deja de 2 ani. Posibilitatea de asemenea, o mai avem în vedere, posibilitatea de a utiliza această infrastructură pentru a uh, face legătura cu anumite părți din Casa Europei. Și Apoi, există și țări care pot să lanseze inițiative similare, inclusiv în muzee deja existente. Și, și în acest sens avem o politică de uh, legătură între istoricii și curatorii muzeului nostru și cei din alte muzee din Uniunea Europeană. Mai există și posibilitatea ca alte instituții să copieze într-un fel sau altul modelul nostru. Deocamdată avem uh, o legătură cu Parlamentul Austria, care este foarte interesat de ceea ce face Parlamentul European în acest sens și acest lucru ne va permite să avem nu neapărat o casă a istoriei europene în Austria, dar uh, un alt model care să poată fi folosit de aceste instituții din alte țări. Și dat fiindcă toți sunt la microfon, vreau să vă mulțumesc pentru mulțumirile dumneavoastră, pentru interes și pentru critici și pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit. Pentru că ce e important este ca această Casă Europei să se bucură în continuare de sprijinul instituțiilor și deputaților. Le mulțumesc celor care vor vizita această casă astăzi, care își alocă timpul și cei care nu o pot face astăzi ne pot uh, contacta, ne puteți informa din timp de de vizita dumneavoastră pentru a putea pregăti un program uh, în funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! If I may just to add that, uh... Dacă îmi permiteți, există o complementaritate între ce expunem noi în Parlamentarium și Casa Istoriei Europene. În Parlamentarium avem o parte dedicată expoziției, astăzi și mâine, și sunteți Vă așteptăm cu drag să o vizitați. Domnul Ademov va întreba dacă pregătim o expoziție uh, în care să se axeze pe evenimente speciale. Da, pregătim, pregătim expoziția pentru cea de-a 30 aniversare a căderii zilului Berlinului cu Muzeul Stasi din Berlin. Deschiderea va fi la începutul lunii noiembrie, acesta fiind un exemplu pe care ne axăm și în Parlamentarium și în Casa Istoriei Europene uh, cu evenimente speciale din istoria mai mult sau mai puțin actuală. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimați invitați, pentru răspunsurile interesante și informațiile oferite. Și acum aș mai dori să vă mențin atenția câteva momente, stimați colegi, cei care doresc să viziteze Casa Istoriei Europene pot să o facă în 10 minute să fiți în fața sălii și de acolo colegi din partea secretariatului sunt cei care vă vor însoți la Casa Istoriei Europene. Următoarea reuniune, cult și itre, audiere, o vom audia pe doamna Gabriel. Ne reîntâlnim luni la 30, data de 30 septembrie de la 8 18.30 și după aceea ne întâlnim în octombrie la reuniunea noastră normală. Le mulțumesc acum și interpreților pentru interpretarea bună. Mulțumesc!